Cred că e interesul nostru al tuturor să avem un mod mai credibil de a implementa pactul de stabilitate și creștere economică. Președintele, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că ați răspuns la toate aceste întrebări și ne vom reîntâlni uh, luna viitoare pentru ca dumneavoastră să răspundeți la o nouă rundă de întrebări. Ne vom mai întâlni și în reuniunile de, în cursul zilei de mâine. Mulțumesc uh, și mulțumesc și colegilor pentru întrebările adresate domnului Barozo. Uh, Următorul punct de pe ordinea de zi reprezintă întrebările orale uh, în legătură cu agențiile de rating ale creditelor. Uh, first, coleg În primul rând dau cuvântul colegului Nicolaus Shuntis. Petre, yeah. η σημερινή συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Domnule președinte, discuția de astăzi în Parlamentul European pornește de la activitățile și consecințele pe care agențiile de credit, de rating le produc asupra economiei europene și mondiale, asupra economiei Uniunii Europene, care este intervenția băncilor centrale. Acestea au emis o serie de regulamente după Standard Poor's, Moody's, Fitch și așa mai departe. Acestea au dreptul de a Uh, evalua nu doar companii, ci și guverne și economia ale statelor membre, ceea ce este nemai întâlnit din punct de vedere economic. Când a izbucnit criza, aceste instituții ale Uniunii Europene au recunoscut chiar ele însele că aceste uh, agenții de rating au jucat un rol foarte negativ. De aceea ne așteptăm din partea Comisiei Europene să reducă uh, rolul acestor agenții de rating în baza unui regulament. În 2009, aceste agenții de rating au început să reducă deja calificativul Greciei, iar uh, ca urmare a acestui fapt au crescut de două ori uh, dobânzile și firește că acest lucru a dus la un cerc vicios, în momentul în care a tot fost retrogradat acest calificativ și s-au făcut o serie de împrumuturi la prețuri speculative și știm cu toții care a fost rezultatul până la urmă. Asta până când ieri, domnule președinte, când Moody's încă o dată a încercat să creeze o atmosferă negativă pentru economia greacă și pentru întreaga zonă euro. Păi și asta fără, zona euro și fără niciun motiv au mai retrogradat cu încă patru puncte calificativul Greciei. Deci Moody's este una dintre cele trei agenții private americane uh, pe care Uniunea Europeană le recunoaște în mod oficial ca fiind agenții de rating pentru economiile statelor membre, în ciuda faptului că toată lumea a condamnat acest lucru, atât în Europa cât și în Statele Unite, le-a condamnat pentru răspunderea imensă pe care o poartă cu uh, dată fiind izbucnirea acestei crize imense. Vorbim despre o companie care a fost condamnată de către uh, analiști care au făcut parte din Congresul American, pentru că au fost obligați de către șefii lor să dea note mari, calificative foarte ridicate unor obligațiuni care s-au dovedit a fi toxice. Și avem Sfânta Treime a speculatorilor cu Moody, Standard Poor's și Fitch. Și uh, consecințele dezastruoase care au avut loc în Statele Unite ale Americii, până la urmă se trag și de la aceste companii, deci cauza acestei companii s-au pierdut milioane și milioane de dolari, au dus la criza uh, de, eh, de credite subprime. numai în statul Ohio s-a pierdut 450 de milioane de dolari. Domnule președinte, știm cu toții foarte bine că este imposibil să permitem unor eh, companii americane, care sunt companii private și care au interese private, să facă o evaluare a economiilor europene. Acest lucru ar trebui să fie făcut de către un organism public care să fie ales în mod democratic și care să nu slujească niciun fel de interese private. Și chiar și astăzi, domnilor și domnilor, am auzit pe reprezentanți reprezentantul Comisiei spunând că întreaga procedură a fost sistată și că de fapt e vorba de o serie de intervenții tip mafiot și de speculații care nu fac altceva decât să stoarcă bani din economiile europene și să le conducă pe o cale care este în detrimentul uh, lucrătorilor și a populației <coughs> europene. Iar Uniunea Europeană trebuie să-și asume răspunderea și trebuie să intervină, să facă apel la Comisia Europeană și la Consiliu să țină cont de părerea Parlamentului European și să creeze legislația necesară pentru a pune capăt acestei situații care nu poate fi tolerată. Dario. Mulțumesc acum domnul Pitela. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar, colegi, uh, dragi colegi, pe această întrebare orală, grupul socialiștilor și democraților trebuie, vrea să atragă atenția asupra problemelor privitoare la uh, agențiile de rating al creditelor, cu intenția de a cunoaște din partea Comisiei Europene care vor fi următoarele măsuri luate, plecând de la oportunitatea pe care noi o susținem de a crea o agenție europeană de rating, ocazie care credem că se consolidează după declarațiile pe fond ale domnului președinte Barroso. Trebuie să recunoaștem că agențiile de rating au reușit o misiune aproape imposibilă. Și anume să aibă un rol decisiv atât în prima fază a crizei bugetelor din 2008, după lungul faliment al Lehman Brothers, cât și în această a doua fază începută prin uh, criza din Grecia. În 2008, în unele cazuri, au favorizat riscurile producătorilor toxice, creditelor toxice. Și acum și-au dat contribuția stabilității piețelor, uh, scăzând ratingurile Greciei, Portugaliei și Spaniei, exact în același moment în care erau în curs tratativele între Uniunea Europeană, Fondul Monetar Internațional și Guvernul Greciei. Uh, ce să mai spui? Practic au jucat un rol de eroi negativi. Acum nu vreau să dau vina tuturor celor întâmplate în lume și în Europa pe agențiile de rating, dar totuși când vedem că totdeauna joacă un rol la locul faptei, la locul delictului și mă gândesc și la cazul Parmalat, la cazul Enron, cazul Lehman Brothers. Toate acestea ar trebui să ne facă să avem o, reacție mai adecvată și concretă și nu să rămânem uh, cu minele în sân, cum facem acum. Domnule comisar, atunci când ne întrebăm când va avea loc o anchetă în acest sector, împreună cu colegul Gozes, acum uh, câtva timp, uh, am elaborat un regulament pentru agențiile de rating. Acum avem nevoie de o anchetă în acest sector ca să facem lumină în uh, această situație scandaloasă și inadmisibilă de concentrare de oligopol care s-a creat în acest sector. Haideți să uh, acționăm înainte să se înrăutățească și mai mult lucrurile și să trecem de la vorbe la fapte. Există și necesitatea de a crea o agenție publică europeană uh, dar haideți să ne gândim și la rolul pe care îl pot juca curțile de conturi independente în uh, furnizarea unei, uh, unei evaluări a debitelor, a datoriilor publice. Uh, în încheiere vă spun că domnul Sarkozy și doamna Merkel au solicitat oficial Comisiei Europene să facă propuneri pentru a consolida concurența pe piața ratingului, ratingului de credit. Păcat că la Consiliul European <clears throat> unde își au locurile Sarkozy și Merkel, tocmai guvernele sunt cele care încetinesc aprobarea pachetului de supraveghere. Uh, am, mă grăbesc să închei, închei în, uh, împiedicând astfel uh, uh, instituirea autorității europene în domeniu. Uh, dragă Nicola și dragă Angela, Uh, înainte de a vă adresa domnului Barroso, acționați dumneavoastră în, înșiși. Mulțumesc, domnule vicepreședinte Pitela, spune domnul președinte. Urez bun venit domnului comisar Barnier și mulțumesc pentru că se află astăzi aici. Uh, vă voi da cuvântul imediat, însă pentru început vă urez bun venit și dau cuvântul domnului Jean-Paul Gozes. Merci, merci, le domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Le sujet des agences de notation a acest subiect al agențiilor de rating ne-a preocupat la sfârșitul mandatului precedent și vreau să arăt că atât Comisia cât și Parlamentul au fost deosebit de reactiv pentru că au adoptat acest regulament uh, într-o perioadă foarte scurtă de timp. Multă lume a vorbit despre rolul agențiilor de rating în timpul crizei. Putem să le reproșăm faptul că nu au și-au dat seama că va exploda această criză. Putem de asemenea să le reproșăm faptul că nu au avut o evaluare obiectivă, mai ales în ce privește datoriile publice. Însă trebuie să rămânem lucizi. Faptul că agențiile dau un rating, notează niște produse care sunt oferite investitorilor, nu este ceva șocant. Este normal ca investitorii să știe care este gradul de risc al produselor în care își investesc banii soluția devine mai ambiguă atunci când aceste note sunt folosite în uh, uh, reglementările bancare pentru a stabili, de exemplu, care este uh, volumul fondurilor proprii de care trebuie să dispună fiecare bancă atunci când dorește să facă anumite investiții. Și această directivă a fondurilor proprii nu a fost suficientă pentru a um, reglementa și activitatea agențiilor de rating a creditelor. De asemenea, nici regulamentul pe care l-am votat la sfârșitul mandatului trecut, pentru că acolo nu era uh, vorba decât de supraveghere. De aceea, domnule comisar, în cadrul noului regulament financiar știm că există uh, o propunere de text apropo de organizarea agențiilor de rating și despre supravegherea lor. Știu că există anumite prevederi în ce privește concurența. Eu nu știu dacă crearea unei agenții europene de rating ar fi soluția universală. Nu știu dacă acest lucru va permite o, o mai bună concurență pe piața europeană. Noi trebuie să ne întrebăm cum funcționează aceste agenții cum își difuzează ele ratingurile? Există ratinguri pentru produsele de investiții private și ratinguri pentru datoria statelor. Am să insist asupra acestora din urmă. Autoritatea de supraveghere, așa cum a dorit Parlamentul, trebuie să se ocupe de acest lucru, de asemenea ca și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe. Trebuie să acordăm acestei autorități nu numai posibilitatea de a controla în mod eficient um, agențiile de rating, și să poată să creeze un dispozitiv care să permită controlul fără cenzură a modalității în care agențiile de rating evaluează datoriile de stat. Nu putem să acceptăm, așa cum s-a mai întâmplat uh, uh, până acum, ca o agenție să degradeze, să scadă cu mai multe puncte ratingul unei țări cu 15 minute înainte de închiderea burselor. Și dacă există această răspundere pe care o au um, agențiile de rating față de autoritatea de supraveghere, dacă, de exemplu, ele vor fi obligate într-un timp foarte scurt să spună care le sunt intențiile, ce rating au de gând să dea, atunci cred că vom putea să prevenim turbulențele de pe piețele financiare, mai ales când e vorba despre ratingul datorilor de stat. Datoriile de stat uh, afectează la nivel macroeconomic statele membre europene, nu e vorba despre produse private, de aceea trebuie tratate altfel. Și asta, bineînțeles, nu trebuie să aducă atingere uh, independenței acestor agenții de rating. Cam atât aveam de spus, domnule comisar, și vreau să-mi spuneți exact cum veți îmbunătăți funcționarea acestor agenții de rating și cum veți favoriza concurența. Vă mulțumesc, domnule Gozes, spune domnul președinte. Acum are cuvântul doamna Gular pentru patru minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor, veniți dintr-o țară unde notarea creditelor duce întotdeauna la o mare emoție. Este vorba de ghidul Michelin pentru cele mai bune restaurante, așa încât nu o să ne apucăm acum să spunem că suntem împotriva un astfel de valori care până la urmă permite o emulație sănătoasă dacă ea răsplătește rezultate bune. Și de aceea doresc foarte mult să subliniez și să reiau cele spuse domnul Jean-Paul Gozes. Nu se apucă acum să punem anatema pe cel care dă aceste note, ci să vedem în ce condiții acționează acesta. În speța de față avem de face cu instituții care au niște puteri considerabile și acesta este motivul pentru care trebuie să vedem unde aproape în ce mod lucrează. Jean-Paul Gozes tocmai a reamintit ce voiam și eu să spun, și anume că există o diferență între evaluarea companiilor private și cea a datoriilor publice, însă și într-o situație și în cealaltă se pune aceeași problemă. Și anume, metodologia folosită este cea corectă, adică pornind de la criteriile corecte pentru a evalua ceea ce face compania sau modul în care o companie sau un stat gestionează funcționează datoria? Există suficientă transparență, în al doilea rând, în legătură cu legăturile care există între cel care dă nota și cel care primește nota sau calificativul. Toate aceste lucruri merită să fie analizate îndeaproape și să fie trecute într-un anumit context și de aceea vă, continu- vă, vă mulțumim din, dinainte dacă veți continua mandatul început deja de uh, Parlament uh, sub conducerea lui Jean-Paul Gozes. Cred că este foarte important să uh, brăzdăm în continuare să continuăm brața care a fost deschisă, zicem deci așa, de Parlament, să continuăm pe aceeași cale. Astăzi, din păcate, însă situația aceasta nu reprezintă principala prioritate, ceea ce este foarte important este să avem grijă ca, indiferent de modul în care se prezinte el și modul în care se face, controlul acesta să fie clar delimitat. Și eh, am ajuns cu asta la ESMA, e vorba de autoritate care ar trebui să ia naștere cât de curând. Sunt unul dintre raportorii pentru pachetul privind supervizarea financiară, împreună cu colegul meu care este aici de față față și care este raportor pentru ESMA și doresc să lansez un apel la adresa statelor membre, care, mă rog, reprezentantul președinției nu este de față, însă știu că puteți să le transmiteți mesaje, domnule comisar, și pot să vă spun că apreciem foarte tare efortul dumneavoastră pentru ca acest dosar să avanseze. Cred că statele membre trebuie să fie serioase. Nu putem să dăm declarații sfărăitoare în presă și nu putem să ne declarăm pur și simplu emoționați de urmările unora dintre valori făcute de agenții pe de-o parte, iar pe de altă parte, când e vorba de crearea ESMA să punem bețe în roate acestei noi autorități. Ne dorim sincer ca această nouă autoritate să fie clar identificată, să fie înzestrată cu puteri reale la nivel european și ne dorim ca aceasta să fie în stare să controleze agențiile de rating. Aceasta va fi una dintre sarcinile sale și nu cea mai neînsemnată și acest lucru corespunde dorinței noastre de a avea o autoritate europeană care să supravegheze infrastructurile de piață, care să uh, supravegheze și camerele de compensare. Există o lipsă de transparență pe piață și ne îngrijorează. Nu avem nimic împotriva concurenței, departe de noi acest gând. Nu avem nimic împotriva unei concurențe între agenții economici, departe de noi încă o dată acest gând, dar modul în care sunt evaluate toate aceste uh, agenții și toate aceste companii trebuie să respecte regulile de solidaritate și transparență care reprezintă caracteristica de bază a unor piețe care se vor fi numite piețe. Facem de aceea apel la state să nu pună piedici în calea acestui proces de creare a ESMA, să nu lase fără conținut acest pachet de supraveghere, pentru că, pur și simplu, dacă tot îi ținem cu dreptul de veto în stânga și în dreapta, riscăm să nu mai putem să controlăm nimic, deși uh, ne, ne dorim cu toții să existe un control mai riguros. Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Mulțumesc, doamna Gular, și acum vom da cuvântul reprezentantului comisar, domnului Barnier. Vă rog, domnule comisar. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. În primul rând, aș dori să mulțumesc sincer grupurilor politice care au luat inițiativa acestor, acestei serii de întrebări. Domnul Hunti, domnul Pitela, domnul Gozes, doamna Gular și alții care încă n-au luat cuvântul, pentru că e vorba de un subiect foarte important și aș dori să vorbesc sincer pentru ca să puteți vedea ce hotărât sunt uh, să acționez în acest domeniu, ca și altele care țin uh, de criză și au legătură și cu transparența la care au dreptul cetățenii noștri și companiile europene. În 20 aprilie, de altfel, am avut ocazia să mă refer în fața dumneavoastră la această problemă a agențiilor de rating importante pentru economie și pentru piețele financiare când e vorba de verificarea stării de sănătate sau uh, de boală a unei, a unei companii sau a statului, când e vorba de datoriile publice, doamnă Gular, doamnelor și domnilor, uh, nu prin spargerea termometrului facem să dispară febra. Sper că veți fi de acord cu mine. Problema e de a ști dacă termometrul funcționează așa cum trebuie pentru că putem utiliza mai multe termometre eventual pentru a face uh, verificări. Eu am impresia că sunt multe de spus în legătură cu funcțio- modul cum funcționează termometrul. Deci, cum funcționează aceste agenții de rating care joacă un rol de prim ordin în evaluarea riscurilor situației companiilor ca și a statelor și criza arată în continuare, domnule Șunti, și aveți dreptate, că funcționarea lor nu a fost întotdeauna una exemplară și asta a avut consecințe dureroase câteodată. E vorba, doamnelor și domnilor, de un domeniu în care G20 a luat decizii foarte hotărâte, aceea de a înființa o autoritate de supraveghere și reguli de guvernanță. Și vă reamintesc că în momentul când s-a produs criza, după cum au spus uh, inclusiv domnul Gozes, doamna Gular, Comisia și-a asumat foarte rapid răspunderea și a făcut o prioritate din această agenție de reglementare a, um, agenției, a agențiilor de rating. Încă din septembrie 2009, dup- un an după falimentul Lehman, regulamentul asupra agențiilor de rating a fost adoptat cu susținere puternică și cu colaborarea Parlamentului, pentru care mulțumesc uh, domnului Gozes, pentru a răspunde, asupra, uh, pentru a răspunde problemei puse de funcționare acestor agenții și care, într-un fel, au contribuit la criza financiară. Regulamentul se introduce, introduce un regim de înregistrare obligatorie pentru toate uh, agențiile cu sediul în Uniunea Europeană și s-a impus o serie de exigențe riguroase pentru a asigura că atât cât se poate se va pune capăt posibilului conflict de interese pentru a consolida calitatea ratingului și metodologia acestea și a ne asigura că agențiile acționează într-un mod mai transparent. Doamnelor și domnilor, am încredere că aceste noi reguli vor îmbunătăți Uh, independența și integritatea procesului de rating și transparența acestor activități, precum și calitatea ratingului, de a ratingului, inclusiv uh, celor ale datoriei publice ale statelor europene și instituțiilor financiare ale Uniunii Europene. Acum două săptămâni și asta este a doua etapă, pe data de 2 iunie, Comisia, la propunerea mea, a adoptat o propunere de modificare a regulamentului privind agențiile de rating al creditelor ca să încredințeze viitoarei autorități europene pentru valori mobiliere și piețe, ESMA, o competență exclusivă pentru înregistrarea și supravegherea continuă a agențiilor de uh, rating al creditelor. Dar pentru asta trebuie ca mai întâi ESMA să se nască, să existe și sunt de acord cu ce s-a spus de doamna Gular și cu ce credeți toți, cred eu, că trebuie și despre asta am vorbit recent cu raportorul pentru pachetul de supraveghere, pachetul de arozie. deci trebuie să ajungem la un compromis dinamic și credibil între Parlament și Consiliu pentru a pune în practică propunerile și anume înființarea acestor trei autorități independente Uh, și la 1, care trebuie să funcționeze de la 1 ianuarie și încă nu am ajuns acolo, trebuie să mai facem eforturi, fac un apel la uh, Parlament, precum și la uh, Consiliu și eu vă uh, declar din nou disponibilitatea Comisiei și a mea personal pentru a ajunge la acest compromis dinamic și în plus pentru a ameliora și mai mult transparența și a favoriza concurența agențiilor de rating, a fost luată o dispoziție pentru a facilita accesul la informații în ce privește instrumente financiare structurate pentru orice agenție de rating interesată să publice o, un calificativ, un rating nesolicitat. Deci când o agenție va primi informări pentru a-și elabora calificativul, celelalte agenții vor avea dreptul să utilizeze aceste informații în propria lor activitate. A, iată, așa stau lucrurile la momentul actual, dar ă, asta nu este de ajuns. Pentru că ă, toți recunosc, nu doar în Europa, ci și în întreaga lume, că defectele care afectează procedurile de rating ă, la ora actuală, care au fost puse în lumină de criză, nu ajung și sunt și eu de acord cu analiza domnului Șuntis de aceea am solicitat serviciilor mele să începem o nouă acțiune, să facem o reflexiune uh, cu privire la to- întreaga arhitectură și a rolului agențiilor de uh, rating și, domnule Pitela, în lunile următoare pentru că dumneavoastră a solicitat o anchetă, dar oricum vom face o analiză și un examen obiectiv și foarte precis al funcționării acestor agenții uh, din perspectiva noilor reglementări și ținând cont, deși uh, trebuie să așteptăm încă pentru asta uh, începutul lunii decembrie. Cred că cu toții, doamnelor și domnilor deputați, uh, suntem de acord că există o problemă de diversitate a acestei piețe. Piața asta este prea concentrată și în prea puține mâini nu e uh, îndeajuns uh, concurență în acest sector, ceea ce ne preocupă. Pentru moment nu putem să ne pronunțăm uh, uh, categoric pentru o opțiune, uh, pentru că Comisia încă reflectează asupra unor măsuri, cum ar fi crearea unei agenții europene de rating independentă, uh, care pentru unii dintre noi, și asta o spun cu titlu personal, uh, se bucură de uh, favoarea mea în ce privește ratingul uh, mai ales al datoriei publice la care se referea domnul Gozes și se referea și doamna Gular sau domnul Pitela. Alte măsuri structurale la care reflectăm Uh, de exemplu, participarea sporită a unor entități publice independente în procesul de rating. În ce privește datoria publică, pentru că de asta vorbim când vorbim de Grecia și de alte state, uh, aici ne concentrăm pentru a fi convinși că metodele folosite sunt cele corecte și cele corespunzătoare. Lipsa de diligență rezonabilă din partea băncilor și a altor instituții financiare, lipsa de criterii alternative pentru a evolua fiabilitatea investițiilor, merită și ea o atenție sporită. Structura de regulament actuală care este prevăzută de regulamentele actuale, are nevoie și ea să fie examinată în detaliu. Și, sigur, dacă nu vom da deoparte niciuna din uh, problemele dificile, și vă, vom fi în măsură ca încă din luna septembrie să vă ținem la curent cu primele noastre orientări. Vorbim sigur și de alte uh, subiecte importante, având legătură cu transparența și controlul, uh, când e vorba de produse derivate și vom face propuneri legislative la sfârșitul anului sau cel târziu la începutul anului 2011 doamnă Gular, nu doar ca să continuăm ceea ce a fost început de predecesorul nostru cu susținerea dumneavoastră, uh, pentru că măsurile uh, actuale nu sunt suficiente, ci pentru a căuta și mai multă transparență, pentru a evita conflictele de interes și pentru că aceste ratinguri agenții să fie mai multe, să fie mai diversificate pentru că și incontestabile, ratingurile să fie incontestabile atunci când e vorba de datoria publică. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Mulțumesc, domnule comisar. Și acum vorbitorii din partea grupurilor politice și începem cu socialiștii și democrații. Are cuvântul domnul Sanchez Presedo pentru 3 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar Barnier, agențiile de rating nu au putut să anticipeze criza creditelor de tip subprime sau criza produselor structurate sau falimentul băncii Lehman Brothers. Regulamentul din anul 2009 încurajează transparența și supune aceste agenții controlului entităților europene. Ne dorim de asemenea ca aceste agenții să dea ratinguri de o mai bună calitate și de asemenea am încercat să abordăm problema conflictelor de interese. Eu unul sunt convins că Parlamentul va avea ocazia să contribuie la crearea acestei agenții și la funcționarea ei, la acestei autorități de supraveghere, începând cu ianuarie 2011. Sperăm ca astfel controlul agențiilor de rating să fie unul cât mai strict. Pentru că criza uh, pe care încă o traversăm, cu care încă ne confruntăm, ne arată cât de arbitrare sunt evaluările acestor agenții uneori uh, joacă mai degrabă rolul celui care să gaz peste foc în loc să uh, participe la o ușurare a consecințelor crizei. Și uh, principalele instituții financiare mondiale sunt parcă sclave acestor agenții de rating. De aceea, de exemplu, Banca Centrală Europeană a hotărât să renunțe la ratingurile lor pentru că nu mai păreau fiabile. Mă întreb dacă agențiile de rating chiar pot să facă o analiză obiectivă și neutră a riscurilor uh, legate de datoriile publice. Dumneavoastră, domnule comisar, ați vorbit despre aceste probleme structurale, de poate lipsa de transparență și de democrație și tocmai de aceea noi trebuie să facem eforturi pentru ca să nu uităm pe toate victimele potențiale a acestei crize, că e vorba despre pensionari, despre uh, șomeri sau despre alte categorii uh, de mici uh, investitori. Trebuie de asemenea să vedem care pot să fie uh, eventualele conflicte de interes între cei care dau ratingurile și uh, cei care sunt evaluați. Statele Unite ale Americii deja s-au ocupat de această chestiune și cred că uh, ne-a venit și nouă rândul. Apoi, sentimentul răspunderii și a unei răspunderi durabile este de asemenea deosebit de important. Autoritățile europene trebuie să-și ia angajamentul de a aplica aceleași reguli tuturor agențiilor, fie ele pe teritoriul european sau în afara teritoriului european. Și atunci când actele lor au consecințe deosebit de grave, trebuie să poată să fie trase la răspundere și să-și asume responsabilitatea um, acelor ratinguri. De multe ori uh, există probleme din cauza lipsei de experiență, de competență. Cum poți să mai încredere în aceste ratinguri dacă există atâtea lacune? Oare mai, avem, mai putem avea încredere în sistemul lor de guvernare internă? Poate că ar fi bine să dăm agențiilor de rating europene să joace un nou rol, eventual să creăm alte agenții care să corespundă noilor principii din regulament. Mulțumesc, domnule Sanchez. Acum are cuvântul doamna Bowles din partea ALDE. Thank you. Commissioner, not so... Vă mulțumesc, domnule comisar. În urmă cu ceva vreme, s-au găsit unii care să spună că agențiile de rating nu ar fi trebuit să scadă calificativul grecii și altor obligațiuni. Și uite ce s-a ales de euro, spuneau ei. Și urma să spun că păi, mai trebuie să mai spunem ceva ca să demonstrăm cât de mare este conflictul de interese care ar apărea dacă țările efectiv și-ar da singure note și-ar da singure calificative pentru proprietorii. Și ceva de mai devreme, doamna comisar Rei spunea că a fost căzut calificativul de către Muris și că momentul ales a fost unul nefericit, că acest lucru va influența gândirea comisiei în legătură cu regulamentele privind agențiile de rating. Pardon, înțeleg care este frustrarea comisiei, dar mă întrebam, ați luat-o razna? Nu am nevoie de calificative care să fie oportune, indiferent că e vorba că sunt oportune și convenabile pentru băncile de investiții sau că sunt convenabile pentru băncile centrale, pentru că, din păcate, calificativele au fost mult prea oportune și convenabile pentru autoritățile de reglementare care nu și-au făcut treaba așa cum ar fi trebuit. Agențiile publice pentru aceste active care nu sunt guvernamentale sunt o idee atrăgătoare, dar cum trecem peste garanții garanția implicită cum trecem peste imexiunile politice în condițiile în care capitalul bancar este expus unor riscuri, date fiind urmările eh, economice ale acestei măsuri. Pentru că trebuie să încercăm să identificăm capacitățile necesare, să identificăm independența și integritatea necesară, dar sunt convinsă că principiile de eh, guvernanță corporatistă vor juca un rol indiferent că e vorba de sectorul public sau privat. Și acest lucru este valabil și pentru ESMA și pentru alte agenții de supraveghere. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Bowles. Urmează domnul Giegold. Ar aveți trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar Barnier. Dați-mi voie să spun că această criză prin care trecem ne scoate în relief problemele fundamentale. În aș uh, reveni asupra unor aspecte deja evocate aici. Aceste agenții de rating întrucâtva se prezintă ca agenții de consiliere dar uh, care nu reușesc să prevadă riscurile, dar care cu toate acestea dau sfaturi. De ce evaluarea acestor agenții uh, trebuie mai bine reglementată? Apoi apare caracterul oligo, de oligopol al acestei piețe. Sunt uh, foarte puține agenții de rating uh, serioase și trebuie ca numărul acestor agenții să sporească. Observațiile dumneavoastră, domnule Barnier, și ale altora, că trebuie să existe uh, mai mulți actori pe această piață, sunt foarte bine întemeiate. Apoi există și problema mm, caracterului atrăgător. N-am vorbit destul despre acest lucru. Pentru că ce dispunem, de ce dispunem noi în uh, acest domeniu al agențiilor de rating. Avem o situație în care cel care acordă note, care dă note, e ales de un număr, de un anumit număr de elevi și este și plătit de ei, ca și cum la o universitate studenții și-ar alege cu ce profesor doresc să dea examene și-ar negocia uh, salariul acestui, acestui profesor și apoi lumea s-ar mira că acești studenți au uh, sistematic numai note bune. E o situație care va, fi, va trebui examinată îndeaproape și, și sper că și Comisia va reflecta asupra acestui lucru. Uh, Uh, pentru ca cei care emit un produs financiar pe piață să nu își mai poată alege după bunul plac agenția de rating. Și cred că aici atingem problema centrală în uh, acest sector, dincolo de mm, datoria publică. mai ales în sistemul privat, avem un sistem fals de stimulente care ar trebui eliminat. Ar trebui să dispunem de o agenție oficială, publică, independentă și nu o agenție care să reprezinte un oligopol privat. Ar trebui uh, o agenție oficială care să vegheze ca și alți actori să fie aleși pentru a face aceste ratinguri uh, a căror calitate să fie verificată la sânge și în mod constant. Ehm, sper că propunerile dumneavoastră foarte bune, domnule Barnier, vor contribui ca în acest domeniu problemele reziduale după eforturile depuse de domnul Gozes, care merită a fi salutate, că aceste probleme reziduale, spuneam, să își găsească în sfârșit soluția, fără a crea noi monopoluri, dar ca aceste probleme de reglementare să fie abordate în mod foarte serios și strict. Mulțumesc. Și acum doamna Swinburne din partea uh, conservatorilor și reformatorilor europeni, două minute. Thank you. Vă mulțumesc, domnule președinte și domnule comisar Barnier. A fost foarte devreme clar că multe dintre agențiile de rating au dat greș Faptul că s-a updatat directiva și mai ales cea cu privire la agențiile de rating este un lucru bun pentru că astfel activitățile lor vor fi monitorizate mai îndeaproape. În general, aceste agenții au o foarte mare influență asupra pieței pentru că pot să schimbe cursul la bursă în funcție de ratingurile pe care le dau. Este oare normal ca o asemenea simplă hotărâre din partea unei agenții de credit să uh, ducă la fluxuri de miliarde de uh, dolari, însă nu ar trebui să ne mire asemenea mișcări, pentru că totul depinde de gradul de risc al unui produs de investiții. Trebuie să ne fie foarte clar ce trebuie să facă o agenție de rating. Ei trebuie să evalueze riscul de eșec al unui produs, că e vorba despre un produs pentru investiții private sau despre datoria unui stat. Noi nu trebuie să învinuim agențiile de rating pentru faptul că băncile noastre s-au organizat prost sau pentru faptul că statele noastre s-au îndatorat prea mult. Însă noi sprijinim o monitorizare mai de aproape a activităților acestor agenții de rating. Și apoi, vreau să știu de ce ne bazăm atât de mult pe agențiile de rating în loc să colectăm noi înșine informații. Și apoi vreau să știu de ce această piață este dominată de trei nume, pe când există multe alte agenții de rating. Eu Cred că ar fi bine dacă am avea mai multă concurență, pentru că dacă au multă influență asupra piețelor, ar trebui să aibă și o răspundere pe măsură. Vă mulțumesc, doamnă Sinborn. Acum are cuvântul domnul Clute. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să vă spun că aseară încă o dată Grecia și-a văzut calificativul retrogradat de către agenția de rating Moody's și ne aducem cu toții aminte de faptul că guvernul elen în ultimele săptămâni a făcut presiuni asupra poporului grec pentru a stăpâni această criză. Știm cu toții că în Uniunea european, 750 de miliarde de euro au fost mobilizate pentru a ajuta acele țări care au almecat eh, într-o astfel de criză și ca să iasă din această situație. Și în ciuda acestui fapt, încă o dată calificativul Greciei a fost retrogradat și același lucru s-a întâmplat și în cazul Spaniei, Spania, în ciuda unui pachet de măsuri, a fost și ea retrogradată. Dumneavoastră ați vorbit de metafora termometrului și ziceați că nu trebuie să spargem termometrul, domnule Barnier, dar v-aș întreba dacă acest termometru care măsurăm febra, poate fi folosit uh, ca metaforă, ca simbol pentru aceste agenții de rating, adică să ne gândim la pacient, la client, pentru că el e problema până la urmă. Nu se simte deloc mai bine pacientul, pentru că termometrul acela nu este un medicament, însă cu siguranță acel termometru permite pacientului totuși să uh, evite măcar o situație și mai gravă. Totuși nu e posibil ca acele țări care fac eforturi să fie retrogradate în continuare. Întrebarea care se pune este ce fac aceste agenții de rating așa cum am mai spus, nu au fost în stare să-și dea seama dinainte de posibilitatea unor crize. Deci aceste agenții nu au avut o contribuție la diagnosticarea acestei crize. Lehman Brothers, chiar înainte să pice, duse, primise o notă mare, deci nici măcar aceste agenții n-au fost în stare să anticipeze ce se vor întâmpla în baza propriilor metodologii. Deci este un eșec total utilizarea acestui instrument. În ceea ce privește gestionarea crizelor, nici aici n-au făcut vreo mare scofală. Situația de criză nu s-a îmbunătățit grație acestor agenții și uh, chiar presa a vorbit de faptul că pachetele financiare nu vor putea fi aplicate și că în continuare calificativele vor fi retrogradate. E vorba de calificativele țărilor. Un minut și jumătate aveați, spunea domnul președinte, deci încercați să ajungeți la sfârșit. Da, o să închei, spune domnul Clute. Cred că am transmis clar mesajul, cred că să înțeles care e problema și aș mai spune încă o dată că statele și întreprinderile nu pot fi comparate și deci trebuie revizuit acest sistem de calificative și cred că nu este de ajuns să ne apucăm să improvizăm, uh, așa, să cosmetizăm un pic uh, pe la suprafața acestei agenții, ci esența aceasta trebuie să fie modificată. Mă iertați că m-am lungit, însă grupul meu mi-a m-a anunțat că am mai mult timp de vorbire. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Are acum cuvântul timp de un minut și jumătate. Domnul Blum, vă rog. Intervenție fără microfon. No. Can you hear me now? Thank you very much. Sorry about that, uh, Mr. President. Mulțumesc, mă scuzați, domnule președinte, domnule comisar. Agențiile de rating ale creditelor și-au vândut sufletele diavolului și asta încă de acum câțiva ani de zile când au început să conducă acțiunile pentru, ale căror uh, obligațiuni aveau nevoie de uh, rating pentru plăți. Uh, Asta agencies employ children who can barely read a balance sheet. Și asta sigur că a dus la, la probleme. Uh, aceste agenții nu schimbă calificativele decât când dezastru bate la ușă și în mod paradoxal, mai ales hedge fundurile uh, află adevărul uh, cifrelor. De exemplu, ele au dat de gol Enronul, dar adevărul cifrelor uh, poate să fie foarte puțin popular, mai ales aici, de aceea nu ne prea plac uh, cifrele. Eh, totuși, eh, se știe că aceste țări, eh, PIGS, Irlanda, Grecia, Portugalia, Italia, Spania și așa mai departe, sunt falimentare. Caput înseamnă caput în toate limbile. Asta o știu și agențiile de credit. Credite care sunt plătite de noi înșiși și care au favorizat obligațiunile absolut falimentare. Eu aș spune că în afară de corespondenții economici ai BBC și ai câtorva oameni de la țară din Marea Britanie, aceste agenții nu au prostit pe nimeni. Când oamenii și-au dat seama că au fost cobai într-un experiment alimentar gigantic, când uh, toată lumea va realiza acest lucru, uh, vor arde acest parlament și nu vor ghilotina pe toți și cine ar putea să i învinuiască. Mulțumesc și acum doamna Le Pen pentru două minute. Domnule președinte, dragi colegi, domnule comisar, Nimeni nu mai trebuie să demonstreze faptul că agențiile de rating sunt nocive și criza datoriei de stat a confirmat din nou acest lucru. Și atunci când are loc incendiul, agențiile nu fac decât să verse gaz peste foc. Regulamentul din septembrie 2009 uh, nu a fost aplicat. Instanțele europene încă o dată trebuie să acționeze în urgență pentru că din totdeauna nu sunt prevăzătoare. Acum ni se spune că trebuie să menținem uh, piețele financiare și că trebuie să facem acest lucru prin regulamente de tip sovietic atât de dragi Comisiei Europene. Domnul Barroso a spus că vrea ca Banca Centrală Europeană să supravegheze agențiile de eh, rating, dar tot el a spus că acest lucru ar fi iluzoriu. Și asta cu atât mai mult după declarația stupefiantă a domnului Jean-Claude Trichet. El a spus că eforturile de consolidare a bugetelor băncii, eh, băncilor este, necesită multă coordonare. Cu alte cuvinte, lucrurile să se facă în spatele ușilor închise. Deci noi, eh, încă o dată, eh, vrem să rezolvăm efectele și nu cauzele problemei. Să știm dacă avem agenții independente, private sau publice, asta nu va schimba nimic. Atâta timp cât nu vom suprima posibilitatea de a vinde ceea ce nu ai și de a cumpăra atunci când nu ai cu ce cumpăra, așa cum spune Maurice uh, Nilo, efectele vor fi întotdeauna devastatoare pentru popoare și pentru economii. Dacă plătești și nu există nicio contraparte, Uh, va continua criza, dar dacă de fiecare dată se cere o contraparte și se cer niște garanții, vom pune capăt crizei financiare și crizei piețelor de capital. Vă mulțumesc. Acum domnul uh, Sicluna este următorul orator. Domnule președinte, atacul recent al conducătorilor europeni asupra agențiilor de rating în legătură cu momentul și retrogradele calificativelor ar, în legătură cu datoriile publice în țări ar putea fi considerate de către unii oarecum exagerate. Totuși, eșecurile agențiilor de rating sunt bine cunoscute și cred că toată lumea este de acord în acest Parlament în legătură cu acest subiect au dat calificative foarte mari unor obligațiuni care ulterior nu au putut fi răscumpărate. Acum că a venit momentul și că perspectiva europeană este una sumbră, se fac vinovate că reacționează contra curentului, nici măcar uh, când e vorba de o sumă de 750 de miliarde de euro, un pachet de măsuri, nici măcar asta nu le mai convinge. Aceste fiind zise, trebuie să avem grijă în momentul în care reacționăm, nu cumva să ucidem solul doar pentru că a venit cu un mesaj care nu ne convine. Un lucru este clar, în momentul în care au exagerat cu calificativele sau atunci când împotriva au subevaluat un produs financiar, influența agenției de rating asupra piețelor financiare mondiale este una imensă. Și, într-adevăr, acestea pot și chiar reușesc să să uh, salveze sau să blocheze o țară și întreaga poliție, populație, iar acest lucru nu poate decât să producă efecte inclusiv politice. Trebuie să înțelegem în ce mod agențiile de rating stabilesc și vând aceste note, care este uh, legătura între cei care sunt emitenții de produse și produsul respectiv. Mai există încă o problemă, problema a câte agenții sunt și cât de eficientă este concurența între aceste agenții de rating dacă ele trebuie să fie și bănci și instituții financiare, dacă da și sunt reglementate, dacă da, de ce trebuie aceste agenții de rating să aibă tratament special, mai ales dacă ne gândim la structura de oligopol pe care o are piața de um, agenții de rating. De asemenea, există problema conflictelor de interese, care este una foarte clară. Soluțiile însă nu sunt la fel de clare și aș propune să nu ne pierdem capul și să găsim soluția cea mai corectă și să avem grijă să nu exagerăm, pentru că urmările vor fi foarte grave. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Schicluna. Urmează acum domnul Clint, timp de un minut și jumătate. Ah, die agenturen haben bei der globalen Finanzkrise... Mulțumesc, domnule comisar, agențiile de rating au jucat uh, un rol uh, nu foarte glorios în criza globală. Absența transparenței, conflictele de interese, finanțarea de către uh, companiile care erau supuse uh, ratingului la momente nepotrivite uh, toate astea nu sunt uh, lucruri cu care să se laude și totuși aceste agenții de rating uh, se fac că nu se întâmplă nimic. Uh, mă bucură faptul că dumneavoastră trebuie că ne împărtășiți credința că trebuie să dispunem de o agenție europeană de rating care să fie structurată ca o fundație, care să fie independentă financiar și politic, să fie independentă și de Comisie și de Banca Centrală Europeană sau și nici să fie independentă și de orice stat membru. Această agenție europeană, de rating cu caracter de fundație ar putea să scape aceste situații de monopol sau oligopol exercitată de aceste trei agenții de rating. Fiecare pro produs propus în Europa uh, trebuie și toți cei activi pe piață Uh, ar trebui să fie supuși a două uh, calificative, unul care să provină de la această agenție europeană. Pentru asta, uh, această agenție europeană de rating trebuie să fie finanțată în mod independent, dar și cu fonduri, bine, prima dată cu fonduri de eventual de la Banca Centrală Europeană, după care să se autofinanțeze consider că, în general, ar trebui să ne întrebăm dacă utilizarea actuală a agențiilor de rating nu ar trebui să fie mai redusă, pentru că se exagerează și vedem acest lucru. Mulțumesc, care cuvântul pentru un minut, doamna Ford. Thank you. Mulțumesc. Salut această dezbatere despre agențiile de rating. Evident că nu trebuie tot timpul să ne bazăm pe ratinguri și în același timp trebuie să încurajăm concurența. Trebuie să existe din ce în ce mai multe agenții de rating fiabile. Însă vreau să spun că orice investitor a știut întotdeauna că există un potențial de conflict de interese și că nu trebuie să te bazezi uh, uh, 100% pe evaluările unor agenții de uh, rating. Dar știm foarte bine de asemenea că pentru a menține încrederea în piețe și în produsele uh, propuse investitorilor avem nevoie de agențiile de rating. Și în ce privește datoriile suverane, eu cred că ele permit uh, economisirea uh, banilor uh, contribuitorilor, de asemenea permit investitorilor să nu ia riscuri uh, de Chiar și în această criză, atunci când se acordă un rating de AAA+, plus, este o notă deosebit de fiabilă pentru că numai 3% din uh, produsele care au permit acest rating au dat greș, restul de 97% nu. Deci de aceea eu cred că aceste agenții merită să existe. Mulțumesc, acum are cuvântul domnul Morgan, un minut. Grazie, președinte dragi colegi. Sunt convins că ar trebui să fie îmbunătățite transparența și răspunderea agențiilor de rating, dar nu sunt de acord cu ideea celor care au spus că ar trebui să fie limitată sfera de acțiune și funcțiile acestora. Lipsurile agențiilor de rating și eșecul lor în anticiparea riscurilor sunt efectul unul dintre falimentele cele mai zgomotoase ale unor instituții financiare și publice și ale întregului sistem bancar cred într-o piață liberă și consider că este de dorit să existe deschidere și o concurență mai mare chiar și în sectorul agențiilor de rating. Însă, crearea unei agenții publice europene de rating ar fi un stimul și ar fi un risc nefericit de a ca statul să se implice și în această piață și ar fi mult prea restrictiv să ne oprim cu analiza la subiectul răspunderea agențiilor de rating pentru actuala criză financiară în condițiile în care aceasta este, în primul rând, de natură economică. Politicile adoptate ne-au arătat în ce mod în Europa și în multe alte țări s-au înlocuit finanț, finanțele au luat locul economiei reale și astfel a fost abandonat întregul sector de producție. Mulțumesc foarte mult și urmează acum doamna Podimata. Yes, three minutes. Trei minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Discuția de astăzi uh, privitoare la supravegherea agențiilor de rating al creditelor și a funcționării acestora e încă și mai importantă după decizia de ieri a Moody's de a retrograda cu patru puncte calificativul Greciei. Sigur că nu e prima dată când se întâmplă asta <clears throat> în uh, ultimele luni, dar retrogradarea de ieri este foarte clar o provocare. Pentru că nu s-a ținut cont de progresele făcute de Grecia în punerea în aplicarea programului de redresare economică și a măsurilor de austeritate asupra cărora au convenit uh, membrii Troicăi. Nu s-a ținut cont de eforturile pentru stabilizarea situației și de faptul că au fost uh, cheltuite 10 miliarde de euro Uh, au fost injectate în economia greacă. Președintele Băncii Centrale Europene, guvernatorul Deutsche Bank și chiar președintele Comisiei au felicitat guvernul grec pentru implementarea uh, măsurilor convenite în cadrul acordului și uh, în același timp vedem că Moody's continuă aceste retrogradări eu cred că avem de-a face cu o manevră care uh, ne arată că există acolo un conflict de interese, pentru că se subminează eforturile făcute de Grecia în sensul uh, redresării economice, dar pe de altă parte este și un stimulent pentru ca speculatorii de pe piață să-și continue atacurile la adresa economiei grecești și a, la, a, la adresa monedei euro. Vedem că acest lucru confirmă că agențiile de rating al, al creditelor fac aceste uh, Uh, evaluări fără niciun control al stimulentelor uh, uh, calificative acordate și asta ridică semne serioase de întrebare în ce privește răs, răspunderea europeană și cea globală în acest domeniu. Și se mai, mai pot da multe exemple, dar întrebarea principală este ce vom face noi pentru a proteja economiile europene uh, de aceste acțiuni de speculă ca rezultat al uh, calificativelor greșit acordate. Trebuie să dispunem de o agenție de rating europeană care să fie com- competitivă și, în al doilea rând, avem nevoie de un cadru stabil și de încredere în interiorul căruia să acționeze uh, agențiile de rating. Trebuie să dăm dovadă de uh, transparență, trebuie să avem standarde potrivite de rating. Uh, trebuie să avem uh, un timp uh, potrivit la dispoziție pentru evaluare, evaluare și să ne gândim care sunt uh, repercusiunile pe piață și o evaluare a acțiunii de rating în același timp. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și acum domnul Imbrasa să are cuvântul pentru un minut. Vă mulțumesc, domnule comisar, dragi colegi. Știm foarte bine că agențiile de rating ale creditelor au jucat uh, un rol destul de important în actuala criză. Însă ele nu sunt singurele responsabile. Nimeni nu este vinovat pentru rezultatele finale ale evaluărilor acestor agenții. Pe de altă parte, nimeni nu poate să nege influența mare pe care o au aceste agenții și faptul că uh, unele țări pot să nu mai găsească creditor, pot să, uh, să se află în imposibilitatea de a mai se împrumuta pe piețe din cauza acestor ratinguri. Eu cred că datorită noului regulament aceste agenții vor fi mai bine sub supravegheate vor trebui să-și asume răspunderea pentru evaluările făcute și, de asemenea, ele ar putea să fie sancționate dacă nu își respectă codul de conduită. Cei care folosesc aceste ratinguri vor trebui și ei să fie protejați și, bineînțeles, că trebuie să existe mai multă concurență pe această piață. Vă mulțumesc! Acum trecem la procedura catch de ai. Fiecare are dreptul la un minut. Vă reamintesc acum domnul Otmar Caras. Domnule președinte, această hotărâre a Moody's, pe care nu prea o înțelegem, ne arată care este caracterul dominator și ponderea acestor agenții de rating și absența și opacitatea deciziilor în acest sens. Fiecare agenție de rating trebuie să fie înregistrată activitățile sale și, de asemenea, și deciziile pe care trebuie să fie cele controlate. Independența acestor agenții de rating trebuie să fie asigurată și trebuie să fie garantată și deci nu se pune problema să accepte bani din partea celor pe care îi auditează. Conflictele de interese trebuie să fie excluse, nu trebuie să ia nicio decizie de astfel de evaluare fără să existe o bază publică și această dominare trebuie să fie totuși contrabalansată de o a doua evaluare și avem nevoie deci de o agenție, o agenție europeană. S-a vorbit despre crearea unei fundații, unei societăți pe acțiuni, mă rog, ceva de acest gen

Domnule Comisar, wir alle wissen, dass... Mulțumesc. Domnule comisar, știm cu toții că e, e absurd ca două agenții din Statele Unite și una din Marea Britanie să fie singurele care pot, care pot acorda acest rating. E un oligopol, după cum s-a spus aici, și vedem că aceste agenții acționează în, exact în, momente, în momentul nepotrivit. Și atunci, percepția răspunderii acestor agenții este relativă când vedem că uh, niște credite americane sunt, uh, au calificativul de triplu A și a, vedem că independența acestor agenții este doar o chestiune de cosmetică, pentru că sunt plătite tocmai de entitățile auditate. Aceste agenții au o acțiune foarte contestată. Uh,

pane komisaři. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, am ascultat foarte atent dezbaterea de astăzi și trebuie să spun că nu țin parte acestor agenții, dar uh, nu sunt niciun critic acerb al acestora. Însă nu mi-e teamă nu, nu sunt în favoarea situațiilor de monopol sau de oligopol. Pe de altă parte, n-am auzit în această după-amiază întrebarea de ce țări întregi au ajuns într-o situație uh, de îndatorare din care nu se pot salva. Cred că ar trebui să avem o dezbatere și în legătură cu intervențiile de stat pe piața liberă. Cred că ar trebui să vorbim de unde provin aceste datorii pentru că dacă am vorbit despre acest lucru, nu ar trebui să mai pierdem atât vremea vorbind despre uh, agențiile de rating. Mulțumesc, doamna Comi, acum are cuvântul. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș dori să vă mulțumesc și pentru că mi-ați oferit posibilitatea să iau cuvântul în această dezbatere care sosește la câteva zile după nu știu câta retrogradare a calificativului Greciei de către o agenție de rating. Problemele care țin de natura și de guvernanța acestor agenții s-au instituționalizat, practic, date fiind importanța pe care o joacă în sistemul nostru economic și care acum domină dezbaterea politică, dat fiind rolul pe care îl joacă în criza financiară mondială și date fiind criza pe care o traversează zona euro. Un sistem economic, cum este cel al nostru, nu poate să funcționeze analizeze dacă nu există autorități independente care să analizeze situația publică și rezultatele companiilor private. Provocarea o reprezintă asigurarea ca aceste agenții de rating să realizeze activitatea în mod transparent și respectând standarde comune, deoarece o greșeală făcută de ele poate pur și simplu să ducă la falimentul unei, unei companii sau poate avea o contribuție semnificativă la lansarea unei noi crize. Și nu cred că trebuie să fie naționalizate agențiile de rating, ci mai degrabă trebuie să se ia măsuri astfel încât să ajungă la un echilibru în ceea ce privește independența lor, nevoia de a garanta un nivel de răspundere corectă pentru guverne. Trebuie așadar să se găsească o soluție echilibrată și cred că aceasta este soluția cea mai bună pentru un viitor mai bun și pentru europeni. Mulțumesc și în sfârșit ultimul vorbitor este domnul Papa Nicolau. Mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Da, E adevărat că agenția Moody's a retrogradat încă o dată datoria Greciei și se pun astfel nenumărate întrebări. Trebuie să înțelegem în ce cadru operează aceste agenții și să analizăm ce se întâmplă, de exemplu, în Statele Unite ale Americii, să știm dacă aceste agenții o, o, își fac evaluările în mod transparent, în mod uh, obiectiv și așa mai departe dar, de fapt, aceste ratinguri de multe ori nu sunt justificate și ele nu se consideră responsabile pentru pierderile de bani create de notele pe care le dau. Deci, de fapt, nu există niciun fel de control, nu există niciun fel de limită la, uh, uh, pentru speculanți și toate țările din Uniunea Europeană sunt uh, potențiale victime, dar noi nu trăim într-o junglă. Nu e normal să nu se poată pune frâu acțiunilor acestor agenții de rating. Avem nevoie de legi, avem nevoie de regulamente. Așa cum a spus și domnul comisar, avem nevoie de mai multe agenții care lucrează pe o piață cu adevărat concurențială. Și aștept uh, cu nerăbdare propunerile comisarului în acest sens. Președintele, aveți cuvântul, domnule comisar, și vă rog să răspundeți la întrebările care v-au fost adresate. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor pentru calitatea intervențiilor dumneavoastră. Nu voi reveni asupra rolului acestor agenții și importanței notelor pe care le acordă. Doamna Comi Adinaur a reamintit foarte bine acest rol. Apoi o a doua remarcă preliminar. ascultând ce a spus acum domnul Papa Nicolau. Trebuie, da, să îmbunătățim funcționarea acestor agenții, trebuie să existe mai multă transparență și voi reveni asupra acestui subiect. Trebuie ca aceste ratinguri să fie cât mai obiective și incontestabile posibil și vom reuși, trebuie să reușim, dar Asta nu va scuti companiile și mai ales cele financiare să fie mai bine conduse, să fie mai bine supravegheate, atât intern cât și extern, să aibă instrumente de gestionare a crizei și asta face parte din propunerile Comisiei, dar și nu va scuti nici statele membre să își gestioneze mai bine situația, să își gestioneze mai bine finanțele publice și să le stăpânească, să stăpânească mai bine cheltuielile. Și revin la agențiile de uh, rating. Noile propuneri de, amenda- de amendare a regulamentelor uh, sperăm că vor fi adoptate cât mai rapid posibil pentru a asigura o mai bună supraveghere a acestor agenții de către ESMA, doamnă Le Pen, da, a, nu mai este în sală. Trebuie să vă spun că nu dispune de informații corecte, pentru că nici Banca Centrală, nici Comisia uh, nu au rolul de supraveghere a acestor agenții. Noi am dorit în mod logic ca noua autoritate independentă, ESMA, pentru valori imobiliare și piețe să aibă acest rol, mai multă supraveghere și mai multă transparență pe piață, după cum a spus foarte bine domnul Clinț, pentru că era nevoie de acest lucru uh, și e clar când vedem ce s-a întâmplat de câțiva ani încoace. Cu toate acestea, după cum am spus la începutul uh, cuvântării mele, această propunere, precum și reglementarea existentă, domnul Cutaș a vorbit de această reglementare care trebuie pusă în aplicare în mod corect până la sfârșitul anului, în ce privește agențiile de rating, ea nu va putea fi aplicabilă uh, complet decât în decembrie 2010. E, e bine, această reglementare și această, aceste propuneri nu se ocupă de toate subiectele anumite chestiuni nu au fost examinate pe fond. Diversificarea, mai multă concurență. Doamna Swinburne, domnul Sicuna au reamintit această nevoie ca piața agențiilor să nu fie concentrată în prea puține mâini. Modelul emițătorului care plătește, uh, evocat aici foarte clar, să fie generalizat, care acum este generalizat. Oare acest model este sănătos și uh, durabil? La această problemă s-a referit și domnul Caras. Trebuie să examinăm această problemă, dar în același timp să evaluăm uh, regulile uh, prevăzute în noua reglementare care va intra în vigoare până de aici până în luna decembrie, pentru că vom, am vizat tocmai aceste conflicte de interese, să le uh, diminuăm numărul. Oare reglementarea va fi suficientă? Dar oricum noi trebuie să ne punem întrebări în legătură cu modelul evocat de domnul Giggold. Emițătorul este cel care plătește. O a doua, a, a treia chestiune, o ajustare europeană, uh, a legislației europeană și națională. Ori această legislație europeană și națională nu se bazează prea mult, cum cred eu, asupra ratingurilor agențiilor uh, de rating al creditelor. Și uh, domnișoara Băsescu a vorbit de această problemă de metodologia particulară pentru uh, uh, datoria publică. Sigur, și aici trebuie să analizăm cât mai precis cum stau lucrurile. Vreau să mulțumesc domnului Presedo pentru susținerea acordată, uh, pentru un racord rapid în ce privește pachetul de supraveghere, pentru că este una din cheile de ieșire din problemă, pentru că avem nevoie de ESMA pentru supravegherea agențiilor și nu doar pentru aceasta. Uh, dar sigur că trebuie să avem un răspuns mai structural, de aceea examinăm îndeaproape toate chestiunile la care m-am referit și adaug și independența independența la care s-a referit doamna Bowles și și eu doresc să există mai multă independență, că e vorba până la urmă de credibilitatea acestor agenții. Toți actorii care nu sunt suficienți, structurile pieței, concurența, inclusiv ideea, care cred eu că este corectă, a unei agenții europene și mai ales pentru a se ocupa de problema datorilor publice și poate nu numai de aceasta. Nu am vorbit despre statutul acestei agenții. Va fi o agenție publică, privată sau un parteneriat public-privat sau cum a spus domnul Clintz, care a avut o idee foarte interesantă, să aibă un caracter de fundație. Uh, încă mai lucrăm asupra acestei chestiuni și în, în săptămânile următoare vom găsi o soluție. Doamna Boz, domnul Șunti, Sadinaur, de exemplu, doamna Podimata au vorbit despre uh, recenta retrogradare a Greciei de către Moody's. Eu, în calitate de comisar, nu vreau acum să încep un comentariu în detaliu a fiecărui rating, a fiecărei agenții, pentru că am pierde prea mult timp și nu-i rolul meu, de altfel. E vorba de credibilitatea ratingurilor până la urmă, dar asta nu mă împiedică cum de altfel a spus și colegul meu Oliren în această dimineață, nu mă împiedică să vă spun că m-a surprins acest lucru, domnul Mölzer uh, a exprimat surprindere aici. M-a surprins momentul în care a venit această ultimă, această retrogradare a Greciei, anume ieri. Doamnelor și domnilor, suntem foarte conștienți și trebuie să spunem asta și partenerilor noștri externi, suntem conștienți că Grecia face multe eforturi Eh, ca să-și însănătoșească finanțele publice și să revină pe calea redresării. Comisia are încredere în demersurile Greciei, care nu sunt unele ușoare, dar necesare și care trebuie să reușească și eh, să reamintim că Grecia nu este singură, ci eh, există solidaritatea europeană, am dat dovadă de ea la cel mai înalt nivel, șefii de stat de guverne, Comisia, Banca Centrală Europeană, FMI-ul au Uh, făcut dovadă acestei solidarități care va continua, uh, apoi ratingurile uh, diverse și contestările metodologiilor sau momentelor alese mă încurajează să întreprind și să continui această muncă de reformă a agențiilor pe care am început-o Uh, încă din comunicarea noastră din 2 iunie și vă reamintesc că vom face propuneri legislative asupra acestei probleme cel târziu la sfârșitul anului în curs sau la începutul anului viitor. Uh, s-a reamintit aici că atunci când ne referim la aceste probleme nu e vorba până la urmă doar de agențiile de rating, ci trebuie să înțelegem acest subiect că, că trebuie oricum mai multă transparență, control, mai multă credibilitate, mai multă diversitate în cadrul unei arhitecturi globale, până la urmă, și să avem o reglementare inteligentă și o supraveghere eficace. Acestea sunt lecțiile crizei care nu s-a terminat și vom ține cont de tot ce ne-a învățat criza aceasta, uh, pentru că niciun actor, niciun produs, nicio piață, niciun teritoriu nu trebuie să rămână din, în afara supravegherii eficiente și a unei reglementări uh, inteligente. Și toată această agendă propusă de Comisie pe data de 2, 2 iunie, susținută de Consiliul de Miniștri la Luxemburg de acum câteva zile și sper că va fi susținută, după cum a dorit și domnul Barozo, la Consiliul European, și puteți conta pe mine și puteți conta pe noi că vom veni cu propuneri concrete, una câte una, până la începutul anului viitor în ce privește angajamentele asumate pentru că la nivel european și în uh, colaborare cu partenerii noștri externi, mai ales Statele Unite, să putem uh, trage toate lecțiile din această criză uh, față de cetățeni, consumatori și companiile noastre. Mulțumesc. Thank you, Commissioner Barnier. Mulțumesc, domnule comisar Barnier, și cu asta am încheiat uh, dezbaterea pe subiectul agențiilor de rating al creditelor. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de raportul domnului Clintz, oferta publică de valori mobiliare și armonizarea obligațiilor de transparență. Văd că raportorul nostru este în sală, așadar îi dau cuvântul pentru 4 minute. Președinte, comisar. Domnule președinte, Domnule comisar,